S-a închis uh, și acest punct de pe ordine de zi. Votul va fi mâine la ora 12. La comisie. Acum, întrebările adresate Consiliului și Comisiei în legătură cu reconstrucția și democratizarea Republicii Mali. la parola ai due autori. Au cuvântul uh, autorii întrebărilor. Uh, mai întâi doamna Jolie, două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, reconstrucția și democratizarea Republicii Mali sunt probleme vaste, însă eu mă voi concentra pe trei puncte. Alegerile, uh, nevoia de sprijin pentru victimele violențelor uh, sexuale și sprijinul nostru în aceste procese. Să nu uităm uh, că procesele uh, electorale sunt importante, dar nu, ne putea, nu ne putem asigura meritul pentru a rezolva că am fi rezolvat problema Republicii Mali, pentru că acolo e nevoie de alegeri legitime pentru a se putea reconstrui. Însă situația este prea fragilă, iar organele de reconstrucție sunt prea fragile și ele pentru ca campania electorală să fie una liniștită. Războiul a fost însoțit de o serie întreagă de orori. Numeroși, numeroase femei au fost violate sau supuse căsătorilor forțate, abandonate, fără mijloace de viață și fără familii ele trebuie ascultate și ajutate. Uniunea Europeană trebuie să le sprijine, mai ales prin intermediul ONG-urilor care nu au niciun fel de mijloace. Răspunderea noastră este angajată, fiindcă pe lângă violențe se pune și problema uh, votului refugiaților și cea a datelor alege, datei alegerilor, aleasă foarte prost la începutul Ramadanului și în plin sezoi, sezon al ploilor. Să nu uităm de asemenea de slaba participare și de riscul de contestare a rezultatelor, care multiplică și ele obstacolele. E vorba de furnizarea de servicii publice de bază și de reconstrucția infrastructurii. Acestea ar permite recredibilizarea uh, procesului de reconstrucție în uh, ochii unei populații care suferă de buni ani. Intervenția franceză ne obligă pe noi, europenii, la dialog și la ascultarea tuturor elementelor societății maliene, chiar și a celor mai critice. Viitorul Republicii Mali aparține uh, malienilor Intervenția noastră, considerată ca eliberare în numele uh, malienilor, ar risca altfel să fie văzută ca o nouă colonizare. Țara noastră trebuie să se ferească de acest lucru și Uniunea Europeană trebuie să garanteze că nu se va întâmpla asta. La parola all'altro autor. Mulțumesc. Are loc celălalt autor întrebării, domnul Donjon, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Precizez faptul că vorbesc și numele lui Elmar Brock care este și el semnatar al acestei rezoluții, care însă nu poate fi prezent în această seară, în seară dar am, suntem de acord în legătură cu mai multe aspecte. Mai întâi, faptul că acest, dez, această dezbatere este binevenită într-un moment important pentru Mali, dar această dezbatere ar fi trebuit să aibă loc mult mai devreme, poate ani de, cu ani de zile mai devreme, pentru că să nu uităm că Uniunea Europeană, cele 27 de state membre, dar și întreaga Uniune Europeană, au uh, avut uh, o strategie din 2011 pentru dezvoltarea în zona Sahelului și dacă această strategie ar fi pusă în aplicare, nu ne-am fi aflat astăzi în această situație de a apăra o, rezo- o rezoluție care preconizează tocmai aceste evoluții de securitate de politice și de dezvoltare într-un context care a devenit mult mai dificil decât uh, acum doi ani. Astăzi trebuie să recuperăm timpul pierdut și trebuie să o facem cu sentimentul urgenței, care nu este niciodată foarte propice uh, unor realizări majore. Dar, după cum a spus-o doamna Jolie, ne pune multe întrebări în legătură cu procesul electoral. Bineînțeles, e nevoie de alegeri. Bineînțeles, nimic nu poate da mai multă legitimitate actorilor locali decât alegerile. Actori locali care uh, vor trebui să se ocupe de destinul țărilor. Dar atenție, pentru că un proces electoral uh, greșit din punct de vedere din motive tehnice, dar și politice, uh, care uh, ar derapa spre dezbateri greșite. Deci un proces electoral care s-ar derula prost, mm, să nu um, dăuneze și mai mult legitimității actorilor. Nu cred că ne putem bucura uh, de presiunea pe care îl punem pentru uh, organizarea acestui proces electoral. Avem și preocupări legate de securitate. Doresc uh, să salut uh, ceea ce a făcut uh, armata franceză, dar uh, și ceea ce a făcut misiunea europeană de formare. Um, au făcut o treabă remarcabilă, dar ea trebuie să se înscrie pe durată pentru că armata maliană are nevoie de mai mult decât de formare, are nevoie de o adevărată reconstrucție care să integreze și un control democratic strict. Această armată trebuie să fie um, loială autorităților sale și să reprezinte instituțiile statului. Aceste lucruri nu sunt garantate chiar dacă Uniunea Europeană joacă propriul rol și în legătură cu rolul general al Uniunii Europene trebuie să învățăm și aici la Bruxelles lecții din uh, ce nu a funcționat bine în faza dinaintea conflictului. Cred că toate instituțiile um, Serviciului de Acțiune Externă și ale Comisiei trebuie să coopereze pentru ca dezvoltarea um, și securitatea trebuie să fie uh, axele centrale ale, dezvoltările, ale dezvoltării um, Republicii Mali. Domnul Pibaț are cuvântul, vă rog. Parlament. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucur că am această oportunitate să vă vorbesc despre Mali. Momentul este unul foarte propice din moment ce alegerile prezidențiale sunt la doar o lună depărtare. În același timp, Uniunile, Naț- Națiunile Unite acum încearcă să preia conducerea misiunii internaționale conduse de africani în Mali. Să răspund la întrebările care au fost formulate. În primul rând, Europa a răspuns la această criză criză care amenința foarte tare atât Mali cât și întreaga regiune Sahel. Am acționat în mână, în linie cu strategia noastră pe care o aveam pentru regiunea Sahel din 2011. Această politică se axa pe respectarea proprietății ale, a autorităților legitime. Europenii au răspuns într-o manieră coordonată prin participarea Uniunii Europene și în grupul internațional de sprijin și și la nivel de state membre membre bilateral. Cu toții au acționat într-un mod colaborat încă înainte de lovitura de stat din, 22, din data de 22 martie 2012. De asemenea, am oferit ajutor umanitar de 112 milioane de euro prin intermediul uh, DGECO. Europa a făcut foarte multe și la nivel internațional pentru a sprijini Mali. Pe lângă operațiunea franțuzească, Serval, Uniunea și Facilitatea pentru Pace Africană a fost cea care a ajutat această țară. Vorbim de o sumă de 50 de milioane de euro care a fost uh, cheltuită. Apoi, misiunea militară CFSPM. Aceasta a început să formeze armata maliană. Apoi, europenii au ajutat Mali să pregătească o foaie de parcurs adoptată la 29 ianuarie și apoi s-a oferit sprijin pentru implementarea acestuia. Uniunea Europeană, un partener foarte important în dezvoltarea Mali, joacă un rol important și în reconstruirea acestei țări. Rolul important al Uniunii Europene a reieșit la data de 15 mai 2013, când a avut loc o uh, conferință internațională a donatorilor în Bruxelles, care care a fost prezidată atât de Mali cât și de Franța. S-a ajuns la o sumă de 3,25 miliarde de euro. Europa dă 1,4 miliarde din acești bani, 848 de milioane vin de la statele membre și 523 de milioane din partea Comisiei Europene. V-am arătat care a fost angajamentul nostru. Este un răspuns, de fapt, la planul de acțiune pregătit de partea maliană. În ceea ce privește dezvoltarea, Uniunea Europeană urmează abordarea integrată. Folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne adresa provocărilor pe, termiu, pe termen scurt, mediu și lung ajutor umanitar, instrumente pentru stabilitate, pro programe tematice și regionale și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 Uniunea Europeană își dorește stabilizarea acestei țări, restaurarea democrației și a statului de drept și de asemenea și înlăturarea crizelor care afectează Mali și populația acestei țări încă din 2012. Uniunea Europeană a început să implementeze proiecte care merg mână în mână cu această abordare și dorește să continue intervențiile și în acest an. Există un plan de recuperare pentru Mali pentru anii 2013-2014. În altul de reprezentant, vicepreședinte, a, a pus în funcție un nou reprezentant special care este un actor cheie în ceea ce privește discuțiile cu Mali, astfel încât să ne asigurăm că se ajunge la un control statal pașnic pe întregul teritoriu al țării, dar mai ales în partea de nord. Într-adevăr, Europa a prezentat toate aceste state, ă, toate aceste domenii prioritare, dar insistă că vorbim de o foaie de parcurs maliană. Sprijin pentru pentru Comisia Națională pentru uh, Reconciliere și acesta a fost acordat și de asemenea există sprijin pentru uh, operațiunile de observare din partea Uniunii Europene. Vizibilitatea noastră diplomatică și credibilitatea noastră stau foarte bine. Uniunea Europeană a fost foarte rapidă și a reacționat la o situație care se dezvolta foarte repede. Instrumentul nostru de 25 de milioane de euro, care a intrat în vigoare în februarie, s-a folosit pentru a răspunde situațiilor care amenințau securitatea atunci. Europa este activă și la nivel regional. Mauritania și Nigerul au uh, primit câte 25 de milioane fiecare în mai. În ceea ce privește securitatea, misiunea civilă EUCAP a început crearea de capacități în Niger și Uniunea Europeană sprijină de asemenea și colegiul uh, College Sahelian de Securite care a fost lansat de Niger, Mauritania și Mali. Cu toate acestea, cea mai uh, dificilă parte a misiunii este cea care se desfășoară în Mali, dar și și între, în întreaga regiune și va avea nevoie de atenția noastră continuă. În Mali, reconstrucția are mai multe fațete. Va depinde în mare parte de voința politică a politicienilor de acolo, astfel încât să se înregistreze progrese. O altă provocare va fi ca ajutorul internațional să ajungă într-un mod eficient acolo pentru că trebuie să evităm ceea ce s-a întâmplat în celelalte decenii când banii trimiși de donatori nu au avut impactul scontat. Reforma sectorului de securitate, incluzând aici și justiția și consolidarea statului de drept, sunt foarte importante. Împărțirea poverilor nu este încă fixată, dar Europa și statele membre vor avea un rol important în ceea ce privește dezvoltarea de capacități în Mali. Și de asemenea important este și instrumentul pentru stabilitate. Reconcilierea în Mali va fi un proces complex și pe termen lung. Uniunea Europeană și-a mobilizat uh, toate forțele pentru a mm, sprijini Comisia pentru Dialog Național. O reconciliere de succes va avea nevoie de angajamente puternice din partea tuturor părților implicate spre o soluție negociată. Acest lucru este cel mai important și cel mai discutat în discuțiile de, dintre noi și Male. Trebuie să subliniez și chestiunea drepturilor omului. Faptul că autoritățile maliene sunt acum mai sensibile în ceea ce privește drepturile omului trebuie să fie salutat, însă trebuie să rămânem foarte atenți astfel încât nicio parte să nu încalce aceste drepturi. Și de aceea avem și observatori și africani și europeni în acest sens. Urmărim foarte atent situația drepturilor omului acolo și continuăm să oferim sprijin atunci când e nevoie de acesta. Apoi, Cooperarea transfrontalieră rămâne în continuare o provocare și acest lucru ne-a fost arătat de atacurile care au avut loc în Niger și Algeria. Multe trebuie să mai fie făcute astfel încât să luptăm împotriva terorismului și a traficului de droguri. Având în vedere situația din Libia, observăm că e nevoie de un cadru care să se adreseze dimensiunii sahariene a Sahelului. Aceasta lipsește acum. E nevoie de un forum pentru schimburi între țările din Africa de Nord și țările din regiunea Sahel împreună cu partenerii internaționali. Nu e important doar pentru securitatea imediată, ci și pe termen lung pentru provocările socioeconomice. Pe scurt, eu cred că putem oferi oferi un sprijin mai bun poporului din Mali, dar nu putem să facem nimic în ceea ce privește voința de acolo, voința părților implicate de a face față provocărilor. Dezvoltările din ultimele luni ne-au dat această asigurare că aceștia vor face tot ce pot astfel încât să reconstruiască și să consolideze țara. Au existat multe chestiuni care nu au fost adresate și asta pe termen lung, dar este foarte clar că Mali și-a preluat locul de conducere. Noi le oferim sprijinul de care au nevoie în toate domeniile. Mulțumesc foarte mult! Grazie, comisariu. Vă mulțumim, domnule comisar. Are acum, cuvânt, acum cuvântul oratorii numele grupurilor politice, în numele PPE. Are cuvântul domnul Preda, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu un element de actualitate pe care îl urmărim cu toții, pentru că la UAGA, cu, sub autoritatea președintelui Copaore, semnăm un acord în legătură, se semnează un acord în legătură cu situația din Chidal. Știm cu toții cât de importantă este semnarea acestui acord pentru normalizarea situației, pentru că dacă nu, alegerile sunt puse în pericol. Nu ne putem închipui organizarea de alegeri în această situație de fragilitate a situației. Dar haideți să rămânem optimiști și să revenim la principalul subiect al dezbaterii noastre de astăzi, și anume reconstrucția. Pentru că, cum s-a spus aici, a avut loc intervenția militară de succes în Mali și am felicitat în acest sens de mai multe ori forțele franceze și s-au făcut pro, promisiuni de Uh, ajutor și uh, la, mai ales la conferința împreună pentru nou Mali, uh, care s-a încurunat cu succes, dar nevoile acestui, acestei țări sunt imense. Resursele guvernului malian au scăzut cu 30% în urma lovitorii de stat din martie 2012. Aproape jumătate de milion de persoane au fost forțate să-și abandoneze domiciliul și uh, zeci de mii dintre ele se află încă în tabere de refugiați. Serviciile medicale și accesul la educație nu au fost încă restabilite în Nord și, uh, conform estimărilor credibile, peste un milion de malieni riscă să sufere de foame. În acest, constens, uh, în acest context, uh, reconstrucția este esențială. Grazie, grupul SD, onorevole. Mulțumesc în numele Socialiștilor și Democraților, are cuvântul doamna Gomes. Mali depinde de fin de da violență. Mulțumesc. Democratizarea Republicii Mali necesită finalizarea violențelor, încheierea violențelor și punerea în aplicare a acordurilor uh, asupra cărora au convenit autoritățile și Comisia de Reconciliere. Urmează alegere acolo și nu ne putem permite un impact negativ asupra procesului de tranziție. Stabilizarea țării necesită un efort enorm de reconciliere, atât etnică cât și politică și socială implicarea tuaregilor în societate și um, participarea tuturor nivelurilor societății maliene. Femeile trebuie și ele să joace un rol în proces și pentru acest lucru va fi nevoie de sprijinul Uniunii Europene și de garantarea participării acestora, uh, făcându-le profilul mai cunoscut. Trebuie totodată să ținem seama de teroriști și de uh, rețelele uh, de um, infracționalitate, nu doar în Mali, ci în întregul Sahel. Pentru a păstra uh, calea spre democrația Republicii Maliene, este esențial ca autoritățile să se implice în dezvoltarea economică a țării cu ajutorul Uniunii Europene. Trebuie să satisfacă nevoile elementare ale poporului. Uh, indicele de dezvoltare um, este foarte, foarte scăzut și Există numeroase moduri prin care țara ar putea să um, pornească pe calea dezvoltării economice și politice. Prin urmare, trebuie um, creat un program de investiții holistice pentru a eradica sărăcia, pentru a scăpa de problemele de guvernare, de terorism și de infracționalitate, nu doar în Mali, ci în toată regiunea Sahelului, inclusiv Libia trebuie să îmbunătățim situația în întreaga regiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul ALDE, onorevole Goren. În numele grupului ALDE are cuvântul domnul Gărenț, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, problema uh, normalizării situației din uh, Mali rămâne o situație problematică. Dacă, ă, deși, deși situația este realistă, rămân însă mult, încă multe de făcut. Regiunea nu este securizată în, și mă refer aici la Chital. A doua problemă, fragilitatea întregii regiuni a Sahelului, care este continu- în continuare ă, uh, druncinată de lovituri importante. Uh, nu trebuie în niciun caz să interpretăm uh, situația actuală ca fiind o uh, încheierea violențelor în regiune. Islamiștii care sunt uh, responsabile de gradarea situației maliene se pregătesc la o redesfășurare care ar putea reprezenta o amenințare pentru toată regiunea. Ca puncte pozitive să menționăm mai întâi alegerile prezidențiale. Uh, Uniunea Europeană va transmite acolo uh, delegație de observatori uh, prezidată de colegul nostru lui Michel, uh, reputat uh, cunoscător al situației uh, africane. În al doilea rând, salutăm angajamentul comunității internaționale. Forța uh, Națiunilor Unite pentru stabilizarea uh, păcii este un exemplu clar. În al treilea rând, și probabil punctul cel mai important, Rezultatul încurajator al conferinței de la Bruxelles din mai uh, și hotărârea de a investi peste 3 miliarde de euro în uh, reconstrucția țării. În ceea ce privește um, alegerile și poziționarea lor la începutul sau la finalizarea uh, Uh, etapei de reconstrucție, cred că alegerile, așa cum sunt ele anunțate, sunt o alegere bună și momentul lor. De ce? Pentru că ele se înscriu în mod evident în lungul proces de democratizare a Republicii uh, Mali, început încă din anii 90. În plus, Uh, dacă facem uh, operațiunea de state building înainte de, a fa- înainte de alegeri, atunci nu putem să asigurăm uh, funcționarea și legitimitatea acestora, pentru că aceasta este, acesta este socul pe care se va sprijini încrederea cetățenilor în instituțiile lor. Și permiteți-mi în încheiere să-i atrag atenția domnului comisar asupra refuzului de a acorda o viză de intrare doamnei Troare, fostă ministru de cultură în Europa, eu o cunosc de mult timp și nu pot imagina nicio clipă un motiv care să justifice acest refuz. Mulțumesc. Din partea verzilor, domnul Alfonsi, un minut. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Situația actuală din Mali este deosebit de importantă. În funcție de modul în care va fi rezolvată problema nord, nordului Mali, uh, statului Mali în următoarele luni, va depinde viitorul acestei regiuni a lumii în uh, următorii ani. Uh, care sunt riscurile? Riscurile este că armata din Mali să fie animată de spirit de revanșă, pentru că încă sunt prea multe egouri cu tendințe puciste în această armată. Um, la conferința care se va organiza la Bruxelles uh, în următoarele zile, vom discuta cu numeroase ONG-uri despre această situație. Suntem angajați în Mali, noi, Uniunea Europeană, inițiativa militară uh, împotriva teroriștilor și uh, traficanților de droguri de armata france- armatei franceze nu poate să rămână fără urmări politice trebuie să evităm riscul unei intervenții militare maliene în Kidal și mm, trebuie să se rezolve problema teritoriului de acolo. Această regiune trebuie să aibă autonomie veritabilă în statul malian și numai astfel se poate ajunge la echilibru și stabilitate pe aceste teritorii. Mulțumesc! În numele conservatorilor are cuvântul domnul Zaratil. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, astăzi am citit în presă un raport care ilustrează foarte bine ce s-a întâmplat în Mali și gradul de distrugere de acolo. E un, un raport publicat de UNESCO. Vorbește despre orașul Timbuktu care a fost devastat, unde 50-60 de uh, morminte istorice au fost distruse, sute de manuscrise au fost arse. Este vorba de o distrugere a culturii și ce e și mai grav e următorul fapt, distrugerea politică și economică. Aceasta are rădăcini mult mai adânci și se extinde în întreaga regiune. Este bine știut faptul că grupul meu de obicei are o abordare rezervată în ceea ce privește soluțiile europene, însă în acest caz trebuie trebuie să sprijin foarte clar implicarea Uniunii Europene și soluția Uniunii Europene la toate acestea. Vom sprijini toate acțiunile care asigură suveranitatea. și toate acele acțiuni care asigură un fel de reconciliere. Rolul Franței a fost deja subliniat și acesta trebuie să fie reconfirmat. Cineva trebuia să ia poziție la nivel internațional. Vreau să subliniez și misiunea de formare a Uniunii Europene. Republica Cehă are uh, un contingent de aproximativ 40 de trupe. Deci haideți să continuăm, pentru că îngrijorarea noastră e securitatea europeană. Mulțumesc! Mulțumim acum din partea GUE, doamna Lözing, un minut. Intervenția militară este o, este o soluție de strategie pentru situația din Mali, dar nu, ca de obicei nu duce la o rezolvare, ci duce la o aprofundare a nesiguranței din regiune. Uh, de fapt, există factori internaționali care au dus la izbucnirea acestui conflict. Cauzele crizei trebuie să fie înlăturate și aici există și diferite cadre internaționale care trebuie să fie, să fie modificate. Acapararea terenurilor trebuie să fie împiedicată. Uh, Trebuie ca încă o dată să, ca o dată pentru totdeauna, să vedem care este rolul um, serviciilor secrete în toate aceste conflicte. O politică care nu este implicată pentru, sistem, pentru sistemele umanitare nu este una bună. Apoi, problemele cu resursele de uraniu de acolo și acestea trebuie îndepărtate. Mali este o țară bogată, însă populația ei rămâne săracă. Suferă în continuare pentru că alții să se poată îmbogăți. Ora la parola agli altri oratori Au Acum ceilalți oratori înscriși la cuvânt, mai întâi doamna Strifler, un minut și jumătate. Da. Păi, Mulțumesc, doamnă președinte. Acum o săptămână am fost în Mali și în Mauritania. Situația umanitară în nordul Republicii Mali este um, ascunsă de um, alegerile care reprezintă acum prioritatea guvernului și totodată comunității internaționale în ceea ce privește um, Finanțarea. Securitatea alimentară se agravează atât în nord cât și în redul, uh, restul țării. Perioada următoare se arată destul de dificilă. Situația este alarmantă și ne face să ne temem de creșterea malnutriției și de propagarea uh, epidemiilor, printre care și holera. Aceasta rămâne uh, o zonă de conflict unde uh, jihadiștii, uh, traficanții și uh, toți, ace- toți aceștia continuă să fie prezenți în continuare. Uh, Serviciile sunt oferite în continuare de actorii umanitari pentru că uh, serviciile de stat nu există. M-am dus în cea mai mare uh, tabără de refugiați, Armenia, în uh, Mauritania, unde mi-am exprimat îngrijorarea vis-a-vis -vis de situația precară de acolo. Acum o săptămână tabăra a fost lovită de o furtună foarte puternică și au existat probleme uh, privind uh, distribuția alimentelor. Această situație va continua pentru că refugiații nu vor să se întoarcă în Mali câtă vreme nu li se asigură securitatea. În ceea ce privește alegerile, acestea pun uh, punct uh, etapei tranzitorii și sunt un pas esențial către returnarea la, uh, către reîntoarcerea la democrație. Uh, Situația din nordul țării este primordială pentru credibilitatea alegerilor. Am constatat la fața locului că autoritățile au voința reală de a organiza alegeri credibile. Este de lăudat, însă provocarea e imensă, mai ales în ceea ce privește amenințările uh, privind securitatea, distribuția uh, alimentelor, rolul uh, Uh, refugiaților uh, care nu vor putea participa la vot și problemele de desfășurare a administrației, în special în uh, nordul regiunii Kidal. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Urmează domnul Cortez un minut. Domnul comisar, cred că toți los... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Cred că toți deputații prezenți știu că angajamentul Uniunii Europene în Mali ne obligă să răspundem unor provocări majore împreună. E nevoie de ajutor umanitar și de cooperare pentru dezvoltare, iar acestea trebuie să fie cât mai eficace. Acest ajutor este extrem de important pentru una dintre țările cele mai sărace din lume. Peste o jumătate de milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar. 650.000 de copii uh, Uh, sunt amenințați astăzi de malnutriție. Trebuie să cooperăm cu toți donatorii, cu organizațiile internaționale prezente pe teren în Mali pentru a lupta împotriva acestui risc de foamete, risc foarte important. Observăm uh, că se încalcă drepturile omului, se recrutează copii, soldați, au loc execuții extrajudiciare, toate aceste lucruri sunt legate de sărăcie, de sărăcie, știm cu toții acest lucru. Populația civilă suferă, mai ales femeile și copiii. Care sunt măsurile luate pentru a îmbunătăți eficacitatea ajutorului european și respectului drepturilor omului? Mulțumesc! Rinaldi. Mulțumesc, are cuvântul domnul Rinaldi. Grazie, președinte Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Pentru Mali avem acum trei lucruri importante. Misiunea ONU, conferința donatorilor care a prevăzut fonduri importante și un calendar electoral și pe noi ne interesează mai ales alegerile prezidențiale. Vom vedea dacă vor putea avea loc și cele legislative. Și, în al patrulea element, de această dată Uniunea Europeană are o poziție unitară. Având în vedere ce s-a întâmplat în Libia, Irak și sau Siria, acest lucru e important. Dar totuși, uh, Republica Mali este victima unui război de care nu este responsabilă acești uh, barbari care uh, tăiau mâinile uh, și băteau femeile. Dar trebuie să învățăm ceva din Afganistan, din Afganistan. Mai întâi, trebuie să existe o coordonare în folosirea fondurilor pentru a evita cacofonia și um, dubloanele între donatori care se calcă pe picioare. Apoi, plățile trebuie să ajungă cu adevărat, să nu fie doar promise aceste fonduri, ci să fie cu adevărat uh, oferite. Și apoi, clasa politică din Mali trebuie să-și asume propriile responsabilități. Mm, Republica Mali este victima contradicțiilor sale care vin de departe. E vorba de corupție, e nevoie de partide cu vocație naționale și e nevoie de servicii pentru cetățeni pe întregul teritoriu. Astfel, pacificarea Nordului și o nouă cale democratică să aibă cu adevărat sens. Se spune în Mali că nicio boală uh, nu vine uh, din neant și uh, se datorează unui motiv. E, aici aceste cauze sunt slăbiciunile statului de drept, care nu a putut face față acestui conflict militar. Aceste gânduri negre, um, așa cum spunea Ampate Bac, trebuie stirpate acum și clasa uh, conducătoare din Mali trebuie să-și asume propriile responsabilități. Grație. Uh. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Galer, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Reconstruirea și democratizarea Mali sunt și în interesul nostru european, nu doar acel, nu doar al acelora din Mali. Nu dorim să, să persiste această situație din Mali și regiunea Sahel, unde jihadiștii și alți extremiști pot să se, dezvol- să se dezvolte în continuare. E important că a intervenit Franța și e important că noi, Uniunea Europeană, am trimis acolo o misiune de formare. Democratizare înseamnă alegeri libere și oneste. Foarte mulți colegi și-au pus semne de întrebare în acest sens. Aș dori să spun foarte clar că și eu, ca observator șef pentru Indonezia și mai nou și pentru Pakistan, știu de cât de mult timp e nevoie atunci când trebuie să o iei de la început. În Tunisia am început în ianuarie, deși vreau ca alegerile să aibă, eu stân, apoi am amânat pe mai, până la urmă amânările au fost deși mai multe luni. Așa că organizarea alegerilor acolo împreună cu populația din Mali trebuie să fie asigurată astfel încât să există și o evaluare pozitivă. Lui Michel, colegul nostru, nu dorește să îi reinventeze standarde. Nu, vrea să se folosească de ceea ce există, să ne rezumăm la standarde internaționale care există. Apoi, registrele cu alegătorii trebuie să fie ca atare, să, fie, să corespundă realității, atât în Mali cât și în alte regiuni alegătorii trebuie să aibă posibilitatea să se informeze, candidații trebuie să aibă posibilitatea să își ducă campaniile, trebuie să fie construite structuri astfel încât la sfârșit să putem spune da, au fost niște alegeri care s-au ridicat la standardele existente. Am anumite îndoieli, dar sper că împreună cu autoritățile maliene până la alegeri vom reuși să mai punem în mișcare lucrurile astfel încât să nu avem această problemă pe lângă reconstruire, pentru că noi vom fi cei care pierd dacă aceste alegeri nu sunt destul de democratice. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul acum doamna tirolian un minut și jumătate. Merci, madame la domnule comisar. Domnul Tirolian, mulțumesc, doamnă președinte, drag, uh, stimate domnule comisar, dragi colegi. Ideea este că uh, Mali trebuie să se mențină pacea și Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea alături de Franța în această etapă atât de uh, periculoasă. Succesul conferinței donatorilor a confirmat uh, sprijinul Uniunii Europene și a permis angajarea uh, ajutoarelor financiare ale comunității internaționale uh, Uh, la o valoare mult dincolo de uh, speranțele noastre, astfel încât autoritățile să facă față uh, mai multor probleme. Mai întâi, fragilitatea instituțiilor și problemele de guvernanță a provocat o pierdere de credibilitate a statului, în special în nord, și, prin urmare, credibilitatea puterii este esențială, mai ales înainte de alegeri. Inițiativele uh, autorităților tranzitorii de a evita o misiune de observare tranzitorie uh, uh, este importantă. Trebuie să implicăm totodată la maxim partenerii regionali în procesul de stabilizare al Republicii Mali. Stabilitatea Sahelului a făcut să cadă uh, fostul guvern malian și implicarea Uniunii, mai ales prin strategia pentru securitate și dezvoltare în Sahel, trebuie să găsească o soluție durabilă uh, la mizele cu care se confruntă regiunea uh, și, prin urmare, și Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ștasni, un minut și jumătate. Thank you, Madam President. First, I Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi uh, um, vreau să vorbesc despre nordul uh, statului Mali și să fericit uh, coaliția pentru ofensiva sa împotriva teroriștilor. Dar totuși acești extremiști nu au fost încă învinși și uh, bazându-ne doar pe măsuri militare nu vom rezolva problema pentru um, a crea o stabilitate pe termen lung în Mali, um, e nevoie de resurse pentru stabilizare. Uniunea Europeană trebuie să ajute Republica Mali uh, pentru a față față instabilității și conflictului în această țară. Uh, pentru că cauzele instabilității uh, sunt adânci și sunt legate de corupție și de instabilitatea uh, instituțională. Provocarea astăzi este reducerea corupției în politică și rectificarea uh, imperfecțiunilor în infrastructură și în livrarea de bunuri publice. Mulțumesc! Grazie. La... Mulțumesc. Are cuvântul domnul sau doamna Castex. Oui, bonjour, madame. Da, bună ziua, doamnă președinte, bună ziua, domnule comisar. Acum câteva luni, mulți dintre noi am regretat că Uniunea Europeană nu s-a implicat mai mult pentru a evita criza care a explodat, a explodat în Mali în momentul intervenției militare. Acum trebuie să asigurăm pacea și revenirea la democrație și mai ales să evităm o nouă criză. Toate motivele, toate cauzele care au dus la criza pe care am cunoscut-o sunt încă prezente. Prin această prevenție ne aflăm cu o competen- în fața unei competențe care ține întru totul de politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Eforturile financiare și umane ale Franței uh, vor fi fost în van dacă angajamentul Uniunii Europene pentru prevenire nu este unul uh, important. Știm și colegii mei au spus-o, organizarea alegerilor în iulie-august nu va fi suficientă pentru stabilizarea țării și cu atât mai puțin pentru cea a zonei Sahelului. Prin urmare, trebuie să ne angajăm întru totul, nu doar în procesul democratic, ci și în prevenirea unor noi crize. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Diaz de Mera. Iura. Los retos son... Mulțumesc. Doamnă președinte, există multă provocări, însă eu aș dori să mă axez pe problema refugiaților și uh, apoi returnarea instituțiilor țării. Mă refer mai ales la regiunea din nord. Vorbesc despre securitate în linii mari și reconstrucție teritorială. În ceea ce privește construirea democrației, sistemul electoral trebuie să fie structurat așa cum trebuie. Apoi, acceptarea rezultatelor va fi, bineînțeles, strâns legată de procedura generală din întreaga țară. Pe lângă participarea fiecăruia. De ce spun acestea? Sistemul uh, existent, electoral, permite doar la 30% dintre oamenii care au dreptul de vot să voteze, asta în comparație cu sistemul vestic. Dacă acordăm atenție acestei probleme și trebuie să facem acest lucru, atunci trebuie să uh, avem grijă, știm încotro ne îndreptăm. Trebuie să evităm o situație în care noi facem niște analize foarte riguroase și avem o atitudine mult prea de sus. Ar trebui să acționăm cu mare grijă în întreaga țară și nu doar în anumite părți ale țării. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Zala, un minut. Colegovia, Europska Unia musi... Dragi colegi, Uniunea Europeană trebuie să lupte împotriva terorismului islamic. Uh, și Mali este teritoriul unde trebuie să luptăm împotriva acestui terorism. Este foarte important ca uh, el uh, să nu se extindă în Africa subsahariană. Trebuie să creăm o zonă de securitate din Sahel în Sudan și până în cornul Africii. Este inevitabil să se creeze un mecanism strategic de securitate care să funcționeze și care să fie o barieră între um, Africa subsahariană și de nord și restul Africii. Astfel, stabilizarea Republicii Mali este esențială dacă reușim să reunim fondurile necesare. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cucan. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum s-a stabilit în cadrul conferinței privind Mali, organizată de Uniunea Europeană în februarie anul curent, principalul accent uh, pus de Uniunea Europeană trebuie să se refere la uh, Găsirea unor soluții pașnice și democratice în Republica Mali la criza actuală și uh, la permite malienilor să participe la viața economică și politică a țării. Pentru a atinge acest obiectiv, cred eu că trebuie să evităm o politică orientată înspre, simptom, înspre uh, simptom, simptome pentru a um, împiedica terorismul. Trebuie să ne asigurăm că există o securitate alimentară de bază, pentru că acesta este un element esențial care duce la nemulțumiri. Uniunea Europeană trebuie să ofere sprijin politic suplimentar pentru inițiativa AgriSaer în cadrul unei uh, abordări cuprinzătoare pentru abordarea ele- cauzelor elementare ale provocărilor cu care se confruntă Mali. Pentru a um, rezolva problema stabilității, trebuie să tratăm sec- problema securității alimentare și să facem primii pași în um, pregătirea forțelor armate uh, maliene. De aceea salut uh, aceste eforturi care se vor dovedi critice în asigurarea stabilității în țară. Uh, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de hotărâre și să ajute pe malieni să depășească aceste uh, vremuri atât de dificile. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Urmează domnul Gabriel. Un minut. Doamna Gabriel, încerc scuze. Mulțumesc, președinte. Situația din Mali este în continuare complexă și negocierile de la Oago cu uh, ajutorul președintelui Burkina Faso, se află într-un moment decisiv. Doresc să atrag atenția asupra alegerilor prevăzute pentru data de 28 iulie. Primul pas pe reconstrucția Republicii Mali um, și este necesar ca acestea să nu fie contraproductive. Securizarea scrutinului este esențială. Pe de o parte, misiunea de formare a UE trebuie să să încurajeze mai activ încrederea între soldați și ofițerilor superiori. Și semnarea unui acord pentru uh, revenirea pacifică a forțelor maliene, a serviciilor statului și a funcțiilor de bază ale statului în nordul Mali va fi un semnal pozitiv, pentru că e bine ca armata să garanteze integritatea teritoriului malian pe care se va derula acest scrutin. Și după cum ați spus, domnule comisar, Comunitatea Internațională, Armata Franceză, Uniunea Europeană și MINUSMA nu pot decât uh, să um, ajute la această securizare a teritoriului, dar nu ne putem substitui statului malian. Și pentru a se găsi o soluție soluție durabilă. Toate problemele de azi nu pot fi amânate pentru după alegeri. Printre urgențe se află toate violențele împotriva populațiilor civile, care trebuie să facă obiectul unor anchete și uh, continuarea misiunii de formare a armatei maliene, uh, o misiune de um, supravegherea alegerilor și o foaie de drum concretizează angajamentul nostru în față de Republica Mali. Ajutorul Uniunii în perioada postelectorală va fi decisiv și trebuie să fim conștienți de angajamentul pe care ni-l luăm. Închei vorbind despre strategia UE pentru securitate și dezvoltare în Sahel, uh, pledând pentru consolidarea sa pentru a contribui în mod real la stabilizarea întregii regiuni. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Acum uh, Trecem la Catch Are cuvântul doamna Corhola. Arvoisa puhemies. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Privind situația din Mali, despre care am mai vorbit și înainte exact în aceeași sală, vreau să spun următoarele. Mi se pare că trebuie ca toți cei implicați să fie acum implicați și în dialog. Am reușit să stabilim un uh, un Consiliu Național pentru Dialog și Reconciliere și acest fapt mă mulțumește foarte mult. Discuțiile de până acum sunt doar un început, un instrument, un um, scop pentru un obiectiv. Uniunea Europeană a depus multe eforturi în acest proces în ultimii ani. Este, ar fi un lucru foarte bun dacă putem să avem forțele de menținere a păcii acolo și dacă reușim să implicăm pe toată lumea, pe fiecare grup etnic și fiecare grup armat, tot, cu toții trebuie să se așeze la aceeași masă, reprezentanții tinerilor, ai femeilor, toată lumea. Dacă reușim să facem acest lucru, putem construi un nou Mali pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumim. Acum are cuvântul domnul comisar. Vă rog. President, uh, onorabil... Doamne președinte, stimați uh, eurodeputați, a fost o uh, dezbatere foarte utilă și cred că nu voi face decât să repet câteva puncte care mi se par esențiale. Mai întâi, tot sprijinul acordat Republicii Mali uh, se face sub uh, conducerea malienilor. Susținem foaia de parcurs uh, elaborată de autoritățile de tranziție maliene și planul de recu- uh, reconstrucție elaborat de aceleași autorități. Alegerile fac parte din foaia de parcurs maliană. Le susținem Uh, și financiar și prin alte mijloace și ne dorim din tot sufletul ca ele să fie credibile, democratice și uh, să implice pe toți cetățenii uh, malieni care să aibă posibilitatea să-și exprime opinia. În al doilea rând, cred că nu s-a menționat că uh, prea mult că este vorba și de un proces uh, al ONU, al Consiliului de Securitate al ONU. Vor exista acolo desfășurate forțe ale ONU și liderii este Bed Kunders, care a fost ministru pentru uh, dezvoltare în țările de jos. Deci cred că va exista o cooperare foarte bună cu ONU. Trebuie apoi să vedem care este solidaritatea de care se bucură malienii din partea statelor membre ale UE, fiindcă angajamentul de susținere nu vine doar de la Comisia Europeană, Franța și statele uh, europene uh, apropiate. Uh, ci vine și de la uh, misiunile uh, de letone, de exemplu, și sunt mândru de uh, țara mea care oferă acest uh, sprijin prin forțele de uh, instrucție de acolo. Apoi, s-a semnat și un acord financiar pentru furnizarea de servicii sociale, pentru asigurarea uh, susținerii drepturilor omului și uh, Uh, pentru susținerea nevoilor de bază și prin stat și prin societatea civilă. Și, în sfârșit, învățăm cum să lucrăm mai bine în Sahel. Sahel reprezintă o provocare, o regiune um, periculoasă, dar strategia pentru dezvoltare uh, pentru Sahel oferă un temei bun, iar acum al doilea raport de punere în aplicare va propune câteva elemente suplimentare. Însă baza este una solidă conform, și conformă cu posibilitățile europene, fiindcă la urma urmei Uh, Resursele noastre financiare sunt limitate și trebuie să le folosim uh, în mod uh, inteligent, astfel încât Sahelul să fie mai sigur, mai stabil și mai prosper, iar lupta împotriva sărăciei în Sahel să fie un angajament pe termen lung. Și poate, ultima remarcă, poate de o natură personală, uh, se referă la o întrebare dacă am eșuat sau nu în Mali în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Mi-am un discurs anterior în uh, cadrul acestei instituții. Știam cu toții că este o țară fragilă și am făcut tot ce am putut pentru a o susține în ceea ce privește securitatea alimentară și programele de dezvoltare. Dar dacă am fi putut anticipa problemele militare care au apărut, ce să fi făcut? Pentru că misiunea uh, de instrucție funcționează acum la solicitarea autorităților maliene, dar atunci nimeni nu, ceruse, nu ne ceruseră ajutorul. Deci există întotdeauna limite cu privire la ceea ce putem face. Putem discuta probleme de securitate și așa mai departe, dar nu putem să impunem țărilor care au guverne legitime nimic din ceea ce credem noi că ar trebui să facă. Deci este întotdeauna un subiect delicat să discutăm aceste probleme și să spunem că există tendințe care sunt neglijate de guvernele de acolo, deși nu ar trebui să fie. Deci eu cred că am făcut lucruri relevante, chiar dacă nu au fost suficiente, nu pentru că nu am fi vrut să Uh, facem mai mult, dar au fost limite în care autoritățile anterioare ne-au cerut ajutorul. Dacă ele ar fi fost mai curajoase, cred că ar fi putut fi evitată criza actuală și situația astăzi ar fi fost alta. Dar așa au stat lucrurile atunci. Putem fi mândri, prin urmare, de ce am făcut în Mali, putem fi mândri de ce facem în Mali și cu siguranță sprijinul nostru se va îmbunătăți odată cu trecerea timpului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Vă comunic că am primit o propunere de rezoluție la sfârșitul acestei dezbateri. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum, pe ordine